cu privire la emisiile provenind de la vehicule ușoare pentru pasageri. În numele Comisiei pentru Mediu, domnul Iavro va lua cuvântul timp de 3 minute. Aveți cuvântul. Yes, please. Please? Yes. Yeah, okay. Madam Chair, Doamnă președinte, domnule comisar, dragi colegi, în uh, numele Comisiei MV aș vrea să prezint această obiecție în baza uh, regulii 106 în ceea ce privește emisiile vehiculor ușoare pentru pasageri și uh, comercială Euro 6 poluarea aerului provoacă 430.000 de decese în Uniunea Europeană și costă 940 de miliarde pe an ca rezultat al suprasănătății. Oxizii de azot uh, sunt principalii poluanți care, printre altele, duc la cancer pulmonar, astm și boli respiratorii, precum și o degradare a mediului, așa cum ar fi eutroficarea și acidificarea. Potrivit uh, uh Agenției de Mediu, uh, noxurile costă Uh, cauzează 70.000 uh, de morți uh, premature în Uniunea Europeană. Limita Euro 6 de la vehicule cu motoare diesel este 80 de miligrame pe kilometru, potrivit condiții de utilizare normală. Proiectul de măsură al acestei obiecții are în vedere să uh, limiteze uh, emisiile uh, de rețeaua de eșapament în condiții reale. Moțiunea de rezoluție are în vedere faptul că regula, proiectul de regulament al Comisiei ar duce la o derogare de facto ceea ce nu este compatibil cu scopul și conținutul regulamentului uh, 715 din 2007 și depășește puterile de punere în aplicare prevăzute în regulamentul 396 din 2005. Comisia ENVI obiectează la măsura, proiectul de măsură în mod deosebit pentru că ar permite vehiculor să emită 168 de miligrame pe kilogram de uh, NOx uh, aplicabile tuturor vehiculor din uh, septembrie 2019, ceea ce înseamnă patru ani după intrarea în vigoare a uh, măsurii Euro 6, adică 80 de miligrame. Depășirea cu 110% a prevederilor regulamentelor ne preocupă Uh, cred că acest lucru subminează și uh, credibilitatea autorităților de reglementare din Uniunea Europeană. Cerem Comisiei să retragă acest proiect de regulament și să vină cu o nouă propunere până la 1 aprilie 2016 cel mai târziu, uh, introducând texte, texte mă scuzați, de utilizare reală acestor cantități. Doamna Biancovska, din partea Comisiei. Mulțumesc, doamnă președinte, onorați membri. Am discutat introducerea uh, procedurilor de testare a emisiilor pentru autovehiculor din Uniunea Europeană. După cum știți, am lucrat la această propunere de multă vreme, însă, uh, desigur, ceea ce s-a întâmplat uh, cu Volkswagen-ul impune o mai mare rapiditate a lorii decizii. Um, astăzi vedem care este impactul deciziilor care au fost luate. Știm că testele de laborator nu sunt fiabile. Uh, emisiile de oxid de azot uh, sunt 400 de uh, miligrame pe kilometru, deci de patru ori mai mult decât limita legală pentru mașinile Euro 6. Uh, sunt propuse schimbări uh, semnificative ale cadrului de reglementare. Am venit cu o soluție care este unică și care își servește scopului. Suntem primii în lume sau vom fi primii în lume care vom introduce teste de emisii uh, pe șosea în condiții reale de condus. Uh, soluțiile noastre vor schimba total uh, modalitățile de măsurare. Nu va mai fi uh, posibil să mai fie falsificate testele de emisii. Statele membre au ajuns la un compromis Într-o primă fază, emisiile vor fi reduse la 168 pe kilometru până în septembrie anul viitor și până în ianuarie 2020 limitele vor fi reduse și mai mult la 120 de miligrame pe kilometru. Suntem conștienți că propunerile comisiei uh, inițiale au fost mai ambițioase, am spus-o în mai multe rânduri, că uh, doream factori de conformitate mai stricți, însă nu am putut convinge statele membre. Totuși, și vreau să subliniez acest lucru, consider că acest acord este un progres semnificativ pentru că uh, înjumătățim emisiile de oxid de azot ale autoturismelor pe stradă și cerem fabricanților să facă eforturi pentru ca mașinile să fie mai curate și să respecte obiectivele comune de mediu. Eh, de aceea avem nevoie de noi reguli cât mai curând eh, cu putință. De aceea vă cerem acordul pe eh, propunerea Comisiei de a introduce teste reale de măsurare a emisiilor în condiții de conducere autovehiculelor. Aceasta este numai o parte a pachetului. Vrem să reducem Uh, emisiile de NOx cât se poate de mult și dacă evoluțiile tehnologice ne vor permite, vrem să ajungem la o limită legală de 80 de miligrame pe kilometru. De aceea, uh, această propunere sugerează Uh, o nouă clauză de revizuire. Asta înseamnă că din 2020 în, încolo aceste emisii vor fi ajustate dacă tehnologiile se îmbunătățesc. În fiecare an, Comisia uh, va evalua aceste măsuri în domeniul tehnologiei și dacă tehnologia se îmbunătățește și permite uh, o măsurare mai exactă a emisiilor din 2020, vom avea posibilitatea juridică să scădem și mai mult uh, aceste uh, plafoane până la 80 de miligrame pe kilometru. Uh, intenționăm să începem această muncă încă de la început, sfârșitul acestui an și să avem în vedere această limită pentru că uh, producătorii, uh, fabricanții își uh, proiectează vehiculele cu mult timp înaintea începerii producției, de aceea trebuie să existe o clauză de revizuire anuală care oferă certitudinea juridică și care permite o proiectare a vehiculelor cu limite mai mici. Apoi, Comisia uh, va uh, promova un nou, un al treilea pachet. Ideea este că factorii de conformitate ale fiecărui vehicul uh, apar în certificatul de conformitate. Consumatorul va cunoaște foarte bine performanța din punct de vedere al emisiilor al vehiculului pe care îl achiziționează. Apoi vă Uh, promit uh, că se va îmbunătăți sistemul de omologare al vehiculelor și uh, a independența autorităților de supraveghere. Vom cere un sistem de garanții și Comisia va avea puterea să intervină și să comenteze asupra măsurilor colective adoptate de statele membre. Acest sistem de schimb de informații, de cooperare între autoritățile de aplicare din statele membre va fi consolidată. Uh, cazul Volkswagen a arătat că statele membre nu reacționează în mod coordonat. De aceea vreau să forțez uh, statele membre să facă o supraveghere a pieții și să controleze uh, vehiculele puse pe piață. Calitatea și independența serviciilor care răspund de aprobarea vehiculor va fi întărită. Aceasta înseamnă teste de calitate sporită, o mai bună cooperare și un instrument instrumente mai bune de a aplica regulile. Vrem să sporim încrederea cetățenilor în sistemul de omologare și în industria autovehiculului uh, în general, așa cum am convenit de mai multe ori în trecut. De aceea avem uh, un nou sistem, nevoie de un nou sistem de omologare și de uh, testare Parlamentul și Consiliul negociază în momentul de față uh, o revizuire a regulilor Euro 5, Euro 6. În acest context, puterile delegate care vor fi acordate Comisiei sunt uh, în discuție. Obiectivul nostru este să avem o aplicare rapidă și lină în viitor. Suntem gata să lucrăm cu dumneavoastră și, desigur, cu Consiliul pentru a ajunge la o soluție echilibrată, pentru că vrem să ne atingem obiectivele de mediu și suntem hotărâți să respectăm echilibrul instituțional. Știu că este de asemenea important și pentru dumneavoastră, onorați membri. Sper că angajamentul meu este cât se poate de clar. Vreau să abordez lucrurile în mod coerent uh, și consecvent. O să uh, cer uh, amenzi aspre pentru uh, producătorii de autovehicule dacă nu respectă regulile jocului. Vreau să îi protejez atât pe consumator cât și mediul. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă comisar. Începem uh, dezbaterea. Primul vorbitor, domnul Bellat. Voorzitter, comisar, colega. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnă comisar, dragi colegi. Știm exact despre ce este vorba aici și care este miza. E vorba de oxizii de azot în emisiile de la mașini și este foarte important ca aceste emisii să fie scăzute cât de repede. Euro 6 de la o mașină diesel imită de fapt de patru ori mai mult uh, emite de patru ori mai mult uh, oxid de azot decât este permis și trebuie să se scadă aceste cifre cât se poate de repede. În testele de emisii în condiții normale de condus uh, s-a văzut că e vorba de o chestiune foarte gravă. Din păcate s-a pierdut deja foarte mult timp și trebuie să acționăm foarte repede. Doamne comisar, dumneavoastră ați spus că vreți să faceți o propunere juridică, o, o propunere legislativă și este foarte important să o faceți cât de repede. Controlele naționale trebuie să fie independente și trebuie să se poată verifica și la nivel național ceea ce se întâmplă. E foarte important, mă refer aici la mm, acte delegate, acte de implementare și la rolul Parlamentului. Eu cred că Parlamentul ar trebui să fie implicat direct și aș vrea să vă rog să se vorbească mai ales de acte delegate și nu de implementare, pentru că cred că acelea nu s-ar potrivi. Constructorii de automobile inteligente nu așteaptă cu reacțiile lor, ci sunt deja pe cale să implementeze cea mai nouă tehnologie. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnule Belet, domnul San Ciani dorește să vă pună o întrebare prin cartonaș albastru. Acceptați, domnule Ciani, vă rog. Puneți întrebarea, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc foarte mult și către colegul meu. Sunt uh, favorabilă unor reguli stricte și sunt favorabilă ca, și sper că aceste reguli să poată să se aplice cât se poate, dar um, vreau să vă întreb dacă regulile au fost prea stricte sau dacă industria a aplicat prea târziu. Mulțumesc! Eh, meneer Zani, beste Mulțumesc, domnule Gianni. Nu știu dacă este neapărat relevant ce o să vă spun, dar cred că e important e să tragem concluzii din situația pe care o avem acum. Scandalul pe care l-am văzut a avut un impact în mod evident și trebuie să încercăm să tragem concluzii. Foarte important este ca oxizii de azot să scadă. Am creat o comisie de anchetă care va face exact acest lucru, va investiga ce s-a greșit și poate se va ajunge la concluzia că omologarea de tip trebuie să fie înăsprită față de procedura de acum. Trebuie să se poată face controle independente și trebuie să ne concentrăm pe ceea ce s-a greșit, după părerea mea. Avem această comisie de anchetă acum și acum trebuie să ne concentrăm pe felul în care ar putea să fie scăzute cât mai repede oxizii de azot pentru sănătatea noastră. Mulțumesc! Mulțumesc. Se pare că și domnul Stas dorește să vă pună întrebare. Se pare că sunteți foarte cerut. Domnul Stas, vă rog, domnule Stas. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Domnule Belet, eu vreau să vă întreb, de fapt, care este poziția grupului dumneavoastră când se va vota peste două săptămâni. Vreau să știu dacă veți vota pentru sănătatea publică, deci în interesul tuturor, uh, veți vota pentru o soluție concretă a problemei și veți cere Comisiei să facă o propunere concretă? Dacă nu veți vota pentru această variantă, atunci probabil că normele din 2007 vor uh, crește de la 80 la 168 și vor mai crește până în 2021 și mai mult. Mulțumesc, vă rog frumos. Da, mulțumesc, domnule Stas, pentru această întrebare. Grupul nostru va vota, bineînțeles, în favoarea sănătății publice. Doamna comisar a spus că mașinile de astăzi au uh, emisii de patru ori mai mari decât cele permise și de aceea noi vom vota pentru că acest lucru să se schimbe să se reducă mai întâi într-o primă etapă cu jumătate și după aceea pe 2,5 ani mai târziu o reducere și mai mare din oxizii de azot. Trebuie deci să vedem care e situația cu emisiile actuale în uh, condiții reale de condus și după aceea să vedem uh, cum putem să aplicăm decizia de acum, mai întâi uh, printr-o înjumătățire și după aceea cu o reducere suplimentară. Mulțumesc. Doamna Van Brem, are cuvântul acum, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș vrea să spun că sunt și eu de acord cu ce au spus antevorbitorii mei. Nu e nevoie să mai repet și eu toate argumentele de ce este nevoie de aceste teste în condiții reale. Însă eu vreau să vă spun că grupul nostru a votat pentru o amânare și aceasta pentru a mai da Comisiei puțin timp să îmbunătățească propunerea pe care ne-a prezentat-o acum. Ne-ați prezentat lucruri foarte importante, sunt sigură că aveți intenții foarte bune, dar noi avem nevoie de o, un proiect mult mai ambițios. Nu se poate accepta ca o comisie de anchetă tehnică să ia decizii uh, ce se întâmplă cu norma Euro 6 și să răstoarne decizii pe care noi le-am luat împreună cu comisia de 10 ani încoace. Vă rog frumos să vă gândiți la acest lucru, că este în mâna dumneavoastră această variantă, această posibilitate de uh, atingere a factorului de conformitate 1. Trebuie să veniți cu o propunere mai bună, pentru că numai așa veți putea respecta regulile care au fost stabilite democratic. Aveți acum mai mult timp, deci vă rog veniți cu o propunere mai ambițioasă. Mulțumesc. Doamna Gerling, un minut. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Cred că suntem cu toții de acord că vrem o calitate mai bună a aerului. Vrem uh, să se conducă în lumea reală și să se facă teste în lumea reală cât mai repede cu putință. Sunt foarte multe detalii tehnice, dar avem în fața noastră din, de la o reuniune a noastră din 20 octombrie un acord general. Până în 2020 vom avea o garantie, garantie de 1,5 și în momentul în care ne gândim că unele vehicule acum uh, au depășit limita aceasta de 5 sau 6, 7 ori, cum să nu folosim posibilitatea de a reduce această limită? lumea din Europa care are probleme de respirație din cauza poluării merită acest lucru. Sigur că vrem un factor de conformitate unul și am vrea ca atât statele membre cât și Comisia să se uh, angajeze că vor atinge acest lucru la o anumită dată. Pentru că în felul acesta, uh, dacă nu se întâmplă așa, se va ajunge la o amânare, o amânare a îmbunătățirii stării de sănătate a multor europeni Haideți să folosim această șansă și să fim cu toții de acord că în momentul în care vom avea acest factor de conformitate de 1, să statele membre să facă, să, să ajungem la niște rezultate pentru cetățenii noștri. Domnul Gerbrandi, două minute și jumătate doamnă președinte, și vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru contribuția dumneavoastră. Pentru a începe, vreau să subliniez, pentru că uh, nu subliniem unde ajuns de mult acest lucru, și nu trebuie să uităm cât de importantă uh, este această chestiune pentru populația europeană. Uh, lumea vrea uh, un aer curat și nu vrem să mai fim induși în eroare de industria automobilului. Dacă această propunere este un exemplu de ceva, nu este un exemplu de o mai bună reglementare. Actuala propunere nu se bazează pe niciun studiu de impact, și nimeni nu-și asumă răspunderea politică pentru acest lucru din statele membre. Și acest lucru este caracteristic. Uh, Consiliul este absent. Lumea arată cu degetul la Bruxelles, dar noi trebuie să arătăm cu degetul uh, statele membre, pentru că ele nu vor un aer curat pentru cetățenii noștri. Apoi, în al treilea rând, o să mă întorc la aerul curat. Aerul curat este un drept fundamental. Uh, dar aș vrea să o întreb pe doamna comisar cum uh, primarii și consilierii din orașele noastre pot să facă aerul curat pentru cetățenii noștri dacă vehiculele uh, care uh, poluează sunt prezente pe străzi. În 7 ianuarie anul acesta, Londra deja pe 7 ianuarie a depășit limita pentru întreg anul 2016 de oxid de azot. Cum poate Londra să promită vreodată uh, cetățenilor, locuitorilor săi, un aer curat cu o propunere ca aceasta? În uh, țările de jos uh, alegem uh, anul, uh, uh, cuvântul anului și în 2015 cuvântul anului a fost uh, software-ul uh, care înșeală. Deci, ceea ce văd aici, văd faptul că statele membre promovează politici care uh, ne aduc uh, imagini sumbre și orizonturi sumbre pentru 2016. Următorul vorbitor, doamna Kilönen, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamna președinte. Jumătate din europeni trăiesc într-un oraș în care transportul este cel mai responsabil de poluare atmosferică. Aceasta provoacă 430.000 de, de morți mai um, foarte um, clar legate de această problemă. Și este evident că dacă ne uităm la aceste cifre, vorbim de o problemă de mare amploare. Cum se poate să nu controlăm totuși emisiile de oxid de azot? Vă amintesc că 80 de miligrame este limita permisă, deci trebuie să respectăm aceste 80 de miligrame și nu să începem cu 168 și după aia să trecem la 120 sau mai știu eu ce alte variante. Avem nevoie de o limită obligatorie pentru că nu se poate să uh, periclităm um, elementele din regulamentul Euro 5 și Euro 6. Oricum trebuie revizuite aceste regulamente, aceasta este clar. Eu uh, cred că dacă vom respecta aceste reguli, vom putea peste câțiva ani să spunem că am uh, reușit să gestionăm uh, problemele emisiilor de oxid de azot. Să nu uităm însă ce consecință gravă au aceste emisii pe sănătate și că și aceasta costă bani. Sper că propunerea care va veni de la Comisie să fie mai ambițioasă și să poată proteja sănătatea cetățenilor. Mulțumesc! Mulțumesc, care cuvântul domnul Eichhout acum. Două minute. Mike. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă comisar, pentru că ați explicat această propunere încă o dată. Și sunt cam dezamăgit. Mă așteptam să aud ce modificări potențiale există în această schimbare, în această propunere. Și am înțeles de la dumneavoastră, doamnă comisar, că nu se mai poate face nicio schimbare. Ce a fost convenit de statele membre care nu sunt prezente aici este că toate vehicolele pot să uh, emită până la 156 mg pe kilometru până în 2019. Ați menționat data numai pentru toate modelele, dar pentru cele vechi știți bine că lucrurile se merg până în 2019. Asta înseamnă că trecem de la 80 uh, până la 120, lucrul ăsta care începe abia în 2021, deși în 2007 deja uh, noi, în calitate de colegiuitor, am hotărât că trebuie să ajungem la 80 în 2014. Asta am făcut noi în calitate de colegiuitor. Iar acum, într-o reuniune tehnică, s-a spus că valoarea poate să crească până la 120 până în 2021. Deci chiar dacă uh, lucrezi în industria aceasta, nu pot să accept că într-o comisie tehnică uh, modificăm ce am hotărât noi în calitate de colegiuitor și e important să ne dăm seama că acum deja putem îmbunătăți lucrurile mult mai bine. Astăzi, Opel, uh, la, la știri în Olanda, spunea că uh, scad valoarea la până la 200 și dumneavoastră sunteți de acord acum că au timp până în 2021 să mai diminueze, să dilueze această propunere din 2007. Cu asta o să fiți de acord iar comisia asta, eu știu, socialdemocrații au pus o întrebare. O să apară o nouă propunere privind factorul de conformitate și vrem un răspuns clar asta seara. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Doamna Evi este următorul vorbitor. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, și uh, delegația italiană a 5 Stele va fi pentru, va susține această obiecție, pentru că e vorba de o minciună aici, e vorba de un pachet uh, RDE ca un pas înainte extrem de important, o măsură foarte ambițioasă și unică în lume, însă mai mare păcatul că nu prea poate să facă un pas înainte ceva și să fie un, așa o mare revoluție, un pachet uh, care de fapt va accepta în continuare mașinile care poluează mult dincolo de limita care a fost stabilită. Și trebuie să nu uităm că întreprinderile în, servici, în sistemul uh, de în industria auto au avut șapte ani pentru ca să se pregătească, să-și pregătească limitele care trebuie respectate și toate acestea testate în condiții reale de condus. Nu s-a făcut acest lucru, deci nu putem acum să mai trecem dincolo, deci este nevoie ca Comisia să vină cu o propunere cât se poate de repede, uh, de uh, o măsură cât se poate de sigură și de serioasă pentru ca să protejeze sănătatea cetățenilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul doamna Dornanu acum un minut. Ah, Mulțumesc, doamna președinte, dragi colegi. Iată o dilemă care nu este plăcut de abordat. Pe de o parte, Comisia Europeană are o idee bună și anume să flexibilizeze exigențele în ceea ce privește limitele de emisii. Având în vedere Volkswagenul, trebuie să uh, spunem că uh, presiunile asupra uh, industriei automobilului sunt foarte mari. Sunt trebuie să spunem, Comisia Uh, apără interesele noastre, pentru o dată. Pe de altă parte, Comisia acționează ocolind Parlamentului, calea ei favorită. Sigur, instituțiile noastre trebuie să lucreze pe baza transparenței, încrederii și responsabilității. Parlamentul ar fi putut să evite excesele birocratice, însă uh, războiul economic a început, trebuie să acționăm și de aceea ne opunem acestei uh, obiecții. Mulțumesc! Domnul Lize, un minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimate domnule comisar, dragi colegi. Este clar, în fiecare an mor după datele Comisiei Europene 400.000 de oameni mai devreme decât trebuie din cauza poluării aerului. În foarte multe comune, orașe și regiuni există foarte multe dificultăți de a accepta și de a respecta limitele uh, pe care le-a impus Comisia și de aceea PPE-ul a dorit întotdeauna să elimine aceste noxe chiar de la uh, sursă și să le reducă și să uh, facă ceva chiar la sursă, adică la uh, mașini. De aceea avem nevoie de teste în uh, situația reală. Nu se poate ca testele din laborator să nu aibă nicio legătură cu testele făcute în uh, situații reale și de aceea să se creeze asemenea probleme. Însă ceea ce trebuie făcut acum nu este atât de simplu. Nu e foarte ușor să răspunzi la o întrebare da sau nu. Multă lume din Comisia Envi a spus că propunerea nu este destul de strictă și de aceea va fi respinsă. După părerea mea personală, există motive întemeiate pentru a o face, mai ales pentru că Direcția Generală Grow, cea care se ocupă de creștere așadar, a stabilit valori mai uh, stricte de 1,6-1,2 inițial. Însă noi nu putem să spunem decât da sau nu și știu din multe discuții și din partea unor politicieni care se implică foarte mult la nivelul Consiliului de Ministru în uh, formatul uh, uh, mediu, că nu, se, nu va fi așa, ci s-ar putea să nu mai avem niciun rezultat, să nu mai avem de fapt nicio valoare impusă. De aceea, PP-ul este pentru un compromis care să fie în favoarea oamenilor și a comunelor care au aceste probleme, care ne dă o anumită garanție și o mare parte a acestui compromis trebuie să fie controle mult mai stricte la omologarea de tip, și la uh, mașinile care se găsesc deja în circulație și sper să ne putem uh, pune de acord pe aceasta în următoarele două săptămâni. Vă mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Domnul uh, Grote are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult. Orașele din Germania în uh, landul din care vin eu și în Germania în general, de fapt, au foarte mari probleme să respecte aceste valori. Mă întreabă foarte mulți primari cum, ce să facă cu aceste valori. Există anumiți factori care fac ca, de exemplu, de la Euro 6 să se ajungă, de fapt, înapoi la Euro 5. Și iată de ce așteptăm uh, ceva, dacă se poate ajunge la un compromis și la spre care lucrăm și sperăm că să se poate realiza, să se termine odată cu factorii de conformitate care sunt factori de răutățire. Ce pot să le răspund eu acestor primari? Să dureze 20 de ani până când uh, o să se poată de la legislația 2007 până la legislația 2027 să punem uh, în aplicare aceste lucruri sau ce dată aveți dumneavoastră în vedere, doamna Biencovska? Și vedeți pericolul ca, de exemplu, la respectarea limitelor de calitate a aerului, comisia, de exemplu, să fie din nou atacată, așa cum s-a întâmplat cu uh, perturbatorii endocrini? Uh, Vedeți acest uh, pericol care se apropie sau sunteți oarecum relaxată față de acest subiect? Pentru că dacă acest subiect este atât de important, dacă chiar ne dăm o steneală și discutăm aici, faptul că Banca Consiliului nu este aici este o nerușinare. Deci nimeni nu este în Banca Consiliului, îmi cer scuze, este o nerușinare. Thank you. Mulțumesc foarte mult. Domnul Prețel are cuvântul acum. Un minut. Stimată doamnă președinte, stimată doamnă comisar, dragi colegi, Scăderea oxizilor de azot este cu siguranță un obiectiv care ne unește pe toți. Și aceasta este ce au spus și toți vorbitorii care au luat cuvântul aici. Cu toate acestea, avem astăzi și o mare parte din vorbitori care au atacat industria auto. Însă nu este vina lor că regulile în momentul de față sunt așa cum sunt și că omologarea de tip se face în laborator, deși, uh, de fapt, uh, mașinile circulă destul de rar în laboratoare, dacă îmi permiteți. Nu e vorba de o fraudă a industriei auto, așa cum au spus foarte mulți vorbitori înaintea mea, ci e vorba de incapacitatea politicienilor de a face teste care să fie relevante pentru industria automobilă și de a cere aceste teste de la producătorii auto. Deci, doamnelor și domnilor, dacă încercăm să ne punem de acord pe viitor pe acest punct, atunci chiar cred că vom face un pas înainte. Dar după cum a zis pe bună dreptate domnul Belet înainte când a vorbit de industria inteligentă a automobilelor și de comisia inteligentă, nu a vorbit, de fapt n-am prea văzut astfel de semne până acum. Mulțumesc. Următorul vorbitor este domnul Torvalds. Un minut. Doamnă președinte, domnul comisar, Vreau să pun o întrebare simplă la care mă pot gândi. În procesul legislativ, ce se întâmplă dacă procesul acesta este subminat de oficiali? Nu înseamnă asta subminarea unor principii democratice de bază? Comisia încearcă nu să facă ceva și noi ne uităm la comisie, iar acum comisia dorește uh, propriile soluții, dar uh, au ajuns într-un punct uh, în care nu merge. Mă gândesc la ce se poate întâmpla că nu ar putea să continue lucrurile în felul acesta dacă Comisia și-ar fi apărat propria intenție. Iar Comisia uh, se confruntă acum cu o răspundere extrem de mare, mai ales când își descrie programul viitor. Mulțumesc! Doamna Deli are cuvântul acum. Stimați colegi, hotărârea luată în octombrie anul trecut este scandaloasă pe ascuns, statele membre și Comisia au acordat permisiunea să facă poluare. Se poate continua acest lucru până în 2020. Este scandalos, iar acum serviciile Parlamentului afirmă că este ilegal. Cu alte cuvinte, este o încălcare totală, nu numai a legislației europene, ci și a Parlamentului European, care este organ colegiuitor a, e vorba de norme antipolu- antipoluare care servesc interesul general și care protejează cetățenii. Nu suntem în serviciul lobiștilor. Nu vrem să fim purtătorii de cuvânt ai mincitorilor. Comisia, statele membre și Parlamentul European trebuie să apere planeta și consumatorii. Această hotărâre trebuie să fie clar respinsă Comisia, statele trebuie să facă același lucru și să avem controle reale de omologare independente și teste reale, în condiții reale, cât mai repede cu putință. Mulțumesc foarte mult! Domnul Ialc are acum cuvântul minut. Doamna președinte, dragii mei colegi, doamna comisar, scandalul care a zguduit industria auto germană în septembrie anul trecut a scos la iveală dezechilibre foarte mari în ceea ce privește uh, poluare și realitatea industrială. Împărtășesc uh, îngrijorarea celui care a făcut această rezoluție în ceea ce privește costurile asupra sănătății publice și, doi, uh, insuficientele norme în vigoare. Acest text propune deja o soluție pentru o creștere fără poluare o dogmă care este de domeniul trecutului. Acest scandal a fost în beneficiul industriei americane și în detrimentul celei europene. Reducerea emisiilor poluante se va face cu uh, reducerea fluxurilor internaționale, relocalizarea, relocarea uh, economiilor. Textul uh, comisiei Uh, este un rău uh, mai mic, uh, totuși, pentru că este în slujba binelui. Doamna Grostet. Mulțumesc, doamna președinte. Recunoaștem cu toții că industria auto trebuie să facă eforturi uh, pentru a limita emisiile de poluanți uh, și, în special, uh, emisiile de oxiz de azot. Testele din laborator nu erau transparente. Acest lucru nu este acceptabil pentru că cetățenii noștri trebuie să cunoască adevărul despre aerul pe care îl respiră. Iată de ce instituirea unor teste în condiții reale, obligatorii pentru toți fabricanții emisie de automobil este un progres real. Dar în ceea ce mă privește, o să mă opun aceste obiecții. Pentru că un vot uh, în favoarea obiecții ar uh, uh, întârzia instituirea acestui test mai bun, care este mai fiabil decât testele anterioare, care nu există nicăieri. Deci ar fi responsabil atât pentru mediu cât și pentru industriile auto să uh, amâne până la calendele grecești uh, efectuarea acestui test. Trebuie să ne gândim la cetățenii noștri, dar să păstrăm și uh, un viitor pentru industria auto europeană. Uh, rezultatul ar fi lipsa unor uh, soluții imediate. Uh, până peste patru ani se va face o revizuire a conformității și asta ne va permite să fim mai exigenți pentru a limita Uh, emisiile în sectorul automobilului, însă acest lucru trebuie uh, să o facem asigurându-ne că valorile vor fi respectate. Este o chestiune de încredere care trebuie regăsită, o încredere a cetățenilor noastre și viitorul uh, industriei automobile importantă pentru economiile noastre. Așteptăm ca să se întreprindă de către comisii măsuri riguroase și testele să fie mai ferme. Mulțumesc. Următorul vorbitor, uh, doamna uh, Dali. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Acum 9 uh, ani s-a adoptat pentru prima dată această lege și acum o comisie de anchetă care trebuie să fie făcută din experți în mod uh, normal spune că e foarte în regulă că mașinile pot polua de două ori mai mult decât s-a decis acum 10 uh, ani, iar decizia aceasta, de fapt, nu ține numai de aspecte tehnice, ține vorb de calitatea vieții, iar rolul politicienilor este să se asigure că viața cetățenilor, viața oamenilor și a copiilor este um, protejată. Aș vrea să vă pun o întrebare, mai ales către liderii europeni dacă sunt gata să permită în continuare o emisie de două ori mai mare a oxizilor de azot până în 2020 de la mașini și dacă vor să vadă mașinile pe străzi care să polueze chiar mai mult decât înainte, eu nu cred că acum trebuie să cedăm presiunilor lobby-ului. 9 ani este mai mult decât trebuie pentru o industrie automobilă să-și reglementeze lucrurile și mă întreb de ce nu s-a întâmplat acest lucru și care sunt garanțiile pe care le avem astăzi. Mulțumesc! Domnul Kramer are cuvântul acum. Vă rog, un minut. Doamnă președinte, doamnă comisar, stimați colegi, știam deja de ani de zile că se trișează, se minte și se fraudează. Am spus acest lucru comisiei, am spus statelor membre, dar nu s-a întâmplat nimic. Și nu e vorba de o chestiune tehnică, există tehnica necesară, ci e vorba de economiile care se doreau făcute, mai ales la motoarele diesel care se vând și sunt subvenționate în multe țări în ciuda acestor fapte s-a întâmplat totuși acest lucru. În uh, Germania se plătește cu 18 cenți mai puțin decât pentru benzină și la 1,49 uh, era dieselul acum uh, câțiva ani, acum este la 1 fix. Dar aceasta se poate schimba. De ce să nu mergem în acea direcție? Cel care este sincer nu trebuie să fie neapărat cel fraier. Nu toți au, au mințit și au fraierit și au trișat. Există și unii care au respectat legile și nu trebuie să-i pedepsim pe aceea, ci trebuie să-i pedepsim pe aceia care au trișat, care au mințit și care au fraudat. Iată de ce ar trebui să avem uh, niște cl- limite clare, transfrontaliere și propunerea Comisiei trebuie retrimisă. Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul vorbitor, domnul Schwab, un minut și jumătate, doamnă președinte. Aș dori în primul rând să subliniez că nimeni nu își dorește să se rămână la nivelul actual al oxizilor de azot. Toată lumea e de acord că trebuie să scădem acest prag. Dar astăzi nu e vorba acum de daune sau despăgubiri pentru cei care au fost afectați, ci e vorba dacă propunerea uh, Uh, o venită din partea Comisiei trebuie să fie acceptată sau respinsă. Eu zic că trebuie să ne uităm realist la ceea ce avem. Dacă respingem această propunere așa cum ne recomandați noastră, nu e sigur că pentru mediu va fi mai bine, pentru că pericolul următor este ca următorul act să vină mai târziu și vreau de aceea să vă explic și să-mi explicați dumneavoastră de ce vreți să luați acest risc și nu eu să vă explic dumneavoastră de ce prefer un pas nesatisfăcător, dar sigur mai bun decât nimic. Aș vrea să vă mai gândiți încă o dată dacă nu vreți totuși să vă urcați în aceeași barcă cu noi. Este clar că nu e un uh, pas ușor, înțeleg, sunt de acord cu principiul dumneavoastră și noi vrem ca cel sincer să nu fie cel fraier și noi vrem ca ceea ce scrie pe cutie, ca să zic așa, să, să și fie ceea ce e înăuntru, dar și există multe care trebuie îmbunătățite din acest punct de vedere, dar dragi colegi și doamnă comisar, din păcate nu totul se poate face prin procedura de înregistrare a mașinilor personale, ci și în alte domenii va trebui să fim mult mai uh, corect și va trebui să se adapteze mai multe categorii și nu numai la mașini va trebui să ne asigurăm că ceea ce scrie pe cutie este chiar înăuntru. Pentru aceasta, grupul PPE dorește să se lupte, iar pentru a se lupta nu e vorba aici numai de registrarea mașinilor, ci și de multe alte lucruri care rămân de făcut. Eu cred că doamna comisar va lucra la o soluție, pentru că dacă acum acceptăm actul de implementare, în alte domenii vom putea crea o șansă să ne atingem obiectivele și aș vrea să-i rog pe toți colegii de aceea să accepte acest act de implementare. Mulțumesc foarte mult! <coughs> Mulțumesc! spune președinta. Domnul Danz are cuvântul acum. Un minut. Mulțumesc, doamnă președintă. Comisia care a luat această decizie a luat-o în aceea zi în care noi, Parlamentul, am stabilit niște ținte ambițioase pentru uh, emisiile uh, naționale. Ne-a fost prezentată ca o modificare tehnică, dar de fapt este o modificare politică. Și acum începem să înțelegem cât de mult uh, efecte, cât de multe efecte negative are aerul uh, poluat asupra cetățenilor noștri sunt uh, niște diferențe între testele de laborator și ce se întâmplă în lumea reală. Comisia a hotărât acest lucru în 2011 și nu putem accepta o situație în care trebuie să alegem uh, amânarea unor asemenea teste și standardele care au fost deja hotărâte între acest Parlament și Comisie. Doamna comisar, nu putem accepta asemenea decizii de ultimă oră luate în spatele ușilor închise trebuie să ne îndreptăm către un aer curat și cu responsabilitatea Parlamentului, așa cum a fost până acum. Mulțumesc foarte mult, domnul Van den Kamp. Un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că nu trebuie să evităm, să spunem, uh, că 2015 a fost un an nefast pentru industria auto. Consumatorii și organismele publice au dreptul la informații uh, fiabile, cinstite despre uh, aerul nepoluat. Problema e cum rezolvăm această chestiune uh, în anii ce vin. Uh, domnul Lize, domnul Belet au subliniat care este poziția PP-ului Vrem să avem un uh, calendar uh, foarte strâns pentru uh, a discuta emisiile de oxid de azot. Apoi, în al doilea rând, concentrarea pe organismele naționale și autoritățile de omologare. Poate Comisia să ne schițeze un calendar a ceea ce va face cu măsuri concrete? pentru că colegii din uh, partea cealaltă a acestei săli și-au pierdut uh, răbdarea. Avem nevoie de o perspectivă. Trebuie să știm uh, ce putem să facem sau nu. Avem concluziile de la COP21. Și există o legătură chiar și cu TTIP-ul, pentru că acest lucru a fost discutat în America și nu în Europa. Domnul Ertug. Mulțumesc, doamnă președinte, estimată doamnă comisar, dragi colegi, doamnă comisar. Eu cred că mingea se află în terenul dumneavoastră, trebuie să spunem așa. Comisia este responsabilă în calitate de executiv pentru ca această problemă, și se demonstrează că este o problemă, să aibă acum o soluție corectă. Eu cred că este evident că ceea ce s-a spus în forul de experți și ceea ce ați înaintat noastră nu a fost suficient, nu a fost acceptabil. Nu cred că mai trebuie să dezbatem acest lucru. Ceea ce aș vrea eu să știu din partea noastră, doamna Biencovska, sunt următoarele. Două întrebări concrete am. Veți uh, aplica în noua variantă a omologării de tip acele teste real drive sau nu? Și a doua întrebare, de ce organul noastră, Comisia, a așteptat ani de zile pentru a ține cont de indiciile pe care le dădeau laboratoarele, pentru că aceasta ar fi putut să ducă la o elucidare a situației mai devreme. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Gardini, are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu cred că dezbaterea pe care o purtăm acum în această sală ne obligă pe toți să fim uniți, să mergem într-o direcție în care lucrăm deja de mai mult timp și anume îmbunătățirea calității aerului. Și cred că nu există niciun dubiu că în 20 de ani, de exemplu, s-au îmbunătățit lucrurile din acest punct de vedere, fără dubiu. Trebuie să continuăm, însă că siguranța nu ajunge ce am făcut. Însă trebuie să combinăm ecologia cu economia, așa cum a spus uh, o jurnalistă foarte pertinentă într-un ziar italian acum câteva zile pentru că se pare că dacă unele lucruri vând cetățenilor sănătate, așa zis, de deci, fapt nu sunt foarte bune pentru ei în final. De exemplu, cine astăzi spune că este cel mai bun prieten al mediului, cel mai um, bun protejator sau protector al calității aerului, nu este neapărat cel care va garanta aceste lucruri și se va întâmpla aceasta dacă votăm pentru uh, o altă variantă, nu vom trebui să așteptăm mai mulți ani până la negocieri și apoi, după ce vom vota pentru îmbunătățirea aerului, poate că va trebui să aplicăm imediat, aplicăm imediat ceea ce avem. Dar acum vorbim, de fapt, de votarea unei ulterioare reduceri uh, semnificative de oxid de azot și de particule nocive, două dintre cauzele cele mai importante la boli și la decese. Deci trebuie să vedem despre ce e vorba. Haideți să votăm, să zicem da, nu, de fapt acum, pentru ca să zicem da după aceea și să sperăm să facem mai repede, imediat după aceea, o variantă mai bună pentru ca tehnologia să poată continua. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Luci are cuvântul acum. Un minut. Mulțumesc. Doamnă președinte, prin intermediul dumneavoastră aș vrea să transmitem Consiliului regretul nostru pentru absența lor nemotivată la această dezbatere foarte importantă. Cred că e nevoie de mai mult respect din partea Consiliului pentru activitatea Parlamentului. E clar de acum încolo că toate analizele făcute pe oxizii de azot pentru mașinile diesel sunt de 3-4 ori uh, inferioare uh, celor care se pot vedea în uh, condiții reale. Nu se mai poate să închidem ochii asupra polorii atmosferice. S-a mințit în fața opinia publică ani de zile, apoi a apărut scandalul incredibil Volkswagen și apoi, în fine, au venit și dovezile pentru care, de fapt, trebuie să cerem daune. Nimeni nu dorește însă să strângă de gât și să sugrume industria auto. Însă S-a votat un, uh, o limită de 80 de miligrame în Uniunea Europeană deja. Cum se poate să tolerăm ca această limită să fie încălcată în mod regulat în uh, anul acesta chiar uh, și să se continue până în 2020 cu 120? Nu se poate să tolerăm așa ceva. E nevoie de sănătate la noi în orașe, e nevoie de intervenție mai curajoasă și noi nu vrem să ne punem capul sub savie singuri. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Iuzo are cuvântul în minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar, doamnă președintă, stimați colegi. Toți vrem o calitate a aerului mai bună, un mediu mai bun, firește, dar dacă respingem acest regulament, înseamnă că mergem împotriva acestor principii. Dacă regulamentul acesta este respins, o să pierdem un timp valoros pentru a măsura calitatea aerului în orașele noastre, iar Comisia nu va putea să îmbunătățească parametrii în fiecare an avem în față niște norme Euro 5, Euro 6 pentru omologarea emisiilor vehiculelor în condiții de laborator. Dar în condiții reale, emisiile acestea se înmulțesc cu 4, deci vorbim de un factor de conformitate de 4 cel puțin și dacă astăzi respindem ce ni se propunem, răspundem un factor de conformitate de 2,1 în 2010 și 1,5 în 2020. Asta avem aici și nu îl putem respinge. Astăzi nu putem uh, măsura emisiile în condiții reale mai bine, cu mai mare fiabilitate pentru a putea omologa vehicule în, în termen real, ar trebui să avem niște măsuri și nu le avem. Poate că ar fi foarte bine dacă, putem, dacă am putea prezice emisiile, dar realitatea nu e așa, iar respingerea acestui regulament ar însemna respingerea acestor și amânarea acestor uh, lucruri cu 2 sau 3 ani. Și apărăm mediul cu aceste argumente care, de fapt, condiționează uh, Uh, ideea uh, înființării unei comisii de anchetă care încă n-a început să funcționeze. Mulțumesc foarte mult. Doamna Bonfoare, acum cuvântul. Un minut a face uh, ceea ce s-a spus uh, este un uh, cod de condit, conduită cât se poate de bun. Cum să acceptăm actul de execuție al Comisiei care revine la un nivel inferior normei Euro 6? Industria auto este acum în centrul atenției. De patru ani Uh, sunt lăudate mașinile care sunt tot mai curate, ceea ce vor uh, clienții vor uh, să scadă nivelul de poluare. Noi nu trăim în laboratoare. Noi știm foarte uh, bine ce se întâmplă acolo. Avem nevoie de teste în timp real și nu trebuie să slăbim exigențele pentru a uh, lupta împotriva deceselor din excesul de viteze. S-a uh, stabilit o limită care n-a fost respectată? Nu trebuie să revizuim acest act de miniștri competenți din cadrul Consiliului statele membre vor putea ajunge la un compromis mai bun care să respecte normele Europei. Uh, acceptând reportarea votului în februarie, uh, trebuie să uh, demonstrați că și dumneavoastră puteți să faceți ceea ce spuneți. Domnul Cambus, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președintă, doamnă comisar, doamnelor și domnilor deputați. Aici ar trebui să ne punem o întrebare și anume, obiecțiile acestea merg înainte sau uh, amână planurile pentru reducerea emisiilor în Europa? E bine că, de fapt, Comisia și-a luat un angajament să vină cu uh, măsuri mai clare, mai, care pot fi mai ușor evaluat. Comisia ține cont de realitate, dar avem garanțiile pentru a atinge obiectivul final pe care îl dorim, adică reducerea emisiilor mm, într-o manieră reală și, în acest sens, trebuie trebuie să avem o atitudine foarte de multă precauție și să veghem foarte bine. Trebuie să fim exigenți cu industria automobilelor, dar să nu uităm că litera legei nu poate să meargă înaintea tehnologiei și în acest caz rezultatul nu înseamnă de fapt un rezultat bun, ci un eșec. Iar eșecul se numără în locuri de muncă. În catalană spunem uh, salut și muncă. Toți avem o Europa curată, dar nu vrem o asemenea Europa care să fie o Europa fără locuri de muncă. Trebuie să fim realiști, să construim o Europa care să se mândrească cu creșterea verde, dar să creeze și locuri de muncă uh, cu multă plus valoare și să uh, pună în aplicare uh, acordurile de la Paris. Asta e Europa pe care o vrem și da, nu vom ajunge acolo dacă respingem această dezbatere. Nu vrem ca Europa aceasta să vină prea târziu sau prost și de iată de ce suntem împotrivă. Mulțumesc foarte mult! Doamna Charles de Moss, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt uh, total de acord că trebuie să avem uh, teste care să măsoare emisiile reale. Știm că acest lucru nu se întâmplă în testele de laborator. Este inacceptabil ca astfel de schimbări să, permite, uh, să permite limite mai mari de emisii de oxid de azot. Acest lucru este contraproductiv. Unii dintre noi au în vedere pachetul uh, uh, de legislație privind aerul. Știm că 400.000 de europeni mor prematur din cauza poluării aerului. Deci noi protestăm împotriva acestei propuneri pentru că duce la o poluare în mai mare măsură a aerului. Uh, domnul comisar, putem să uh, facem lucrurile mai bine. Veniți cu o propunere care să nu conțină multe compromisuri referitoare la uh, sănătatea cetățenilor noștri. Domnul Royal. Doamnă comisar, doamnă președinte, dragi colegi, E vorba de o dezbatere foarte aventuroasă pe care o avem aici. Am stabilit anumite limite care trebuiau uh, măsurate în laborator, toată lumea știa că nu erau măsurate pe stradă. Apoi a venit scandalul Volkswagen și comisia lucra deja de mult la o nouă procedură de testare care să fie mai realistă și mai apropiată de ceea ce se întâmplă în circulație și a acționat așa de repede încât a avut o propunere pe care a uh, s-a pus de acord cu statele membre. Deci a venit cu o propunere de măsurare realistă și ar trebui, de fapt, să salutăm această acțiune a Comisiei și, de fapt, în schimb, să facem acest lucru, înjurăm Comisia. Suntem puțin pe lângă realitate, pentru că acum avem o procedură în condiții reale, toată lumea spune că dorește aceasta. Avem acum această procedură uh, la valori care sunt uh, acceptabile din punct de vedere tehnologic și am primit-o și foarte repede. Cei care sunt responsabili dacă pe viitor sănătatea cetățenilor va fi mai proastă pe viitor sunt cei care aici încearcă să respingă această propunere, să fie clar cei care vor respinge această propunere a Comisiei și a Consiliului vor fi cei responsabili pentru uh, cetățenilor și dacă vom avea în continuare valori foarte proaste din punct de vedere al noxelor pe străzi. Cei care vor susține propunerea și vor fi pentru o, o um, accelerare a procedurii și poate nu neapărat pentru o versiune ideală, dar pe care o putem îmbunătăți pas cu pas, pentru că Comisia a spus că dorește să continue să dezvolte această variantă, trebuie să se decidă cei care nu știu ce vor. Trebuie să încercăm să decidem dacă vrem acțiuni concrete sau vrem să visăm și să dansăm. Mulțumesc! Mulțumesc! Iar acum trecem la procedura Catch the Eye. Primul vorbitor, doamna Pirec. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu vreau să găsesc o soluție și vreau să le spun colegilor acest lucru, dar mă întreb dacă Comisia și Consiliul ar putea să ne arate încotro trebuie să ne îndreptăm, pentru că factorul de conformitate poate fi depășit cu 50% sau chiar 100%, ceea ce înseamnă o amânare. Uh, profesional vorbind, uh, serviciul juridic ne-a spus că norma legală este nerealistă. Uh, cumva nu ar fi mai bine să ne gândim la o creștere de 30%, ceea ce ar fi mai în conformitate cu un alt sistem și ar fi fezabil în practică și ar ajunge la prima propunere inițială a Comisiei, care folosea catalizatori care erau uh, puteau fi folosiți, iar în um, Statele Unite marile companii vor să folosească un uh, catalizator uh, în plus. Matthias Müller de la Volkswagen a spus acest lucru. Care e chestiunea? Care e problema? De ce nu poate Comisia să facă ceva ce acceptă și industria din Europa? Am vorbit cu reprezentanții industriei europene și au spus că vor să dea un exemplu. Deci haideți să ajungem la un acord. Din păcate nu pot accepta această propunere. La Cash DI nu aveți decât un singur minut, așa că vă rog respectați minutul. Domnul Blanco Lopez are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președintă. Problema de la Volkswagen a pus toată industria auto într-o poziție complexă. Țara mea, Spania, este producător de uh, foarte multe automobile și avem 2 milioane de locuri de muncă în acest domeniu. Trebuie să luăm măsuri care să meargă în direcția uh, întăririi rolului de lider al acestui sector în muncă, care să oferă garanții cumpărătorilor și să fie eficienți în ceea ce privește controlul emisiunilor și, de asemenea, capacitatea de reducere a poluției polorii pentru a proteja mediul. Intrarea în vigoare a testelor în condiții reale este o obligație, nu numai juridică, ci este o urgență pentru cetățeni și fac apel la Comisie ca să rezolve această urgență și astfel încât să se reducă uh, noxele. Mulțumesc. Domnul Polcea, care acum cuvântul. Děkuji, paní předsedkyně, za udělení slova. Já... Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Și eu apreciez uh, foarte mult uh, unanimitatea din această sală, însă aș regret să spun că nu îmi place uh, poziția Consiliului, care nici nu, are, nu este prezent astăzi aici. Totuși, uh, testele de laborator nu sunt realiste, însă totuși au fost făcute. Și atunci când trebuie să facem aceste teste în timp real, acolo a fost eșecul. Însă apreciez abordarea comisiei care a fost prezentată astăzi aici. Uh, cred că propunerea de a uh, ne opune acestei propuneri ar, ar fi contraproductivă. Desigur, sunt pentru un aer curat, pentru consumatori, însă nu putem să punem capăt uh, dezvoltării. Doamna Grapini doamnă președintă stimați colegi doamnă comisar sigur prima observație pe care o fac este cea legată de absența consiliului. nu cred că trebuie să avem interese diferite și ar trebui pe acest subiect să fim prezenți toți și consiliul și comisia și noi. Uh, cred că toți colegii au dreptate vrem să îmbunătățim calitatea aerului viața are prioritate trebuie să fie un parcurs continuu această îmbunătățire a calității aerului și nu numai în domeniul autoturismelor ci multisectorial. personal uh, sunt foarte rezervată pentru că dacă dacă am respinge acum uh, ceea ce iată pentru prima dată comisia introduce un sistem de testare care se realizează pe măsura emisiilor la țeava de evacuare în sistem uh, uh, aflat în timpul circulației ar însemna să prelungim foarte mult. câteodată când vrei să obții prea mult pierzi. nu știu dacă pentru cetățeni amânarea cu ani de zile a măsurării și introducerea sistemului de testare Uh, la măsurarea emisiilor pe țeava de evacuare a autovehiculelor aflate în circulație ar fi o soluție. de aceea sunt foarte rezervată și cred că trebuie să ne gândim foarte bine când votăm uh, uh, această propunere de regulament. evident comisia trebuie să continue cu îmbunătățirea parametrilor. domnule Mulțumesc, domnule președinte. E un mare noroc că avem și activități investigative de jurnalism. Astăzi s-a văzut că și Opel trișa, de fapt. Și se încearcă acum printr-o updatare a software-ului să se relegalizeze sistemul pe care îl foloseau. Un jurnalist a descoperit însă că se încerca o legalizare și cred că este momentul să luăm în fine consumatorul în serios. Consumatorul trebuie să se decidă. O mașină care are mai mulți cai putere sau un an de viață. Eu aș alege a doua variantă, varianta aceasta de sănătate pentru mine și pentru copiii mei nu ar trebui să permitem ca industria auto să decidă pentru cetățeni, pentru că noi suntem cei care trăim acolo. Suntem obligați, în primul rând, în fața cetățenilor care ne-au ales, să facem ceva pentru ei. Mulțumesc! Avem multe alte cereri de cuvânt la intervențiile spontane, dar va trebui să ne oprim. Dau cuvântul acum în numele Comisiei Envi domnului uh, Iavor. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi, doamnă comisar din această dezbatere am ajuns la concluzia că suntem de acord, mai mult sau mai puțin, din punct de vedere profesional. Și anume, factorul de conformitate propus de comisie nu este realist. E o glumă. Și comisia uh, consideră că e ceva insuficient pentru a ne putea atinge scopurile. S-a vorbit mult despre amânare, dar hai să fim uh, onești. Regulamentul va intra în vigoare în 2019, deci cred că avem timpul să îmbunătățim uh, regulamentul și să ne gândim mult mai bine pentru a avea un regulament mai bun care să protejeze mediul și cetățenii europeni. Și ca să spun cinstit, uh, ideea asta de uh, hai să acceptăm uh, ori acceptăm, ori nu acceptăm, pe care ne-a prezentat Comisia, nu mi se pare un proces democratic de luarea deciziilor. Deci aș vrea să susțineți această obiecție uh, și Comisia și Consiliul să facă niște pași înapoi și să îmbunătățească regulamentul. Înainte de a fi realiști, să fiți de fapt curajoși și să-i protejați pe țățătenii europeni. Mulțumesc! Mulțumesc și acum are cuvântul doamna comisar Biancovska. Aveți uh, cuvântul să trageți concluzii. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc uh, foarte mult pentru punctele noastre de vedere și opiniile dumneavoastră. Vă înțeleg îngrijorările, preocupările. O să revin acum la întrebările cele mai importante care au fost ridicate în discuție. În primul rând vreau să subliniez faptul că Comisia nu uh, a ignorat uh, semnalele anterioare nici în 2006, atunci când am venit uh, cu propunerea pentru Euro 5-6 pentru reducerea emisiilor, însă asta s-a referit la testele de laborator și acest lucru trebuie subliniat. Pentru 2011-2012, grc ul a spus pentru prima oară că există o problemă cu emisiile uh, în timp real. Uh, înțeleg uh, îngrijorările dumneavoastră. Cu un vot pozitiv încheiem acest proces. Nu putem să venim cu noi propuneri în ceea ce privește factorii de conformitate. În primul rând, pentru că statele membre nu își vor schimba punctul de vedere. În al doilea rând, ar întârzia foarte mult întregul proces și pentru a spune cât se poate de tranșant. Dacă nu avem reguli uh, în 2017, va fi menținut status quo status quo-ul. Deci vom menține această situație cu emisii de 4-5 ori mai mari uh, în timp uh, real, o poluare de 4-5 ori mai mare respingerea ar însemna că nu vom avea reguli în 2017 și atunci va trebui să explicăm cetățenilor noștri de ce avem 500 uh, de uh, miligrame uh, de uh, NOx uh, pe kilometru și nu am uh, făcut uh, nimic în acest sens. Sigur, uh, poate că putem să ajungem la un consens, uh, să trasez o posibilă cale cu uh, noi propuneri uh, Comisia este gata să facă o declarație uh, pentru plenara din uh, luna următoare, uh, evidențiind soluția pe care am discutat-o astăzi, mă angajez să activez Uh, clauza de revizuire anuală pentru al doilea factor de conformitate anul viitor. Este ca și cum aș reduce uh, cel de-al doilea uh, factor de conformitate. Puteți să o luați drept un angajament personal. Apoi vom adopta un tip de omologare ranforsată. Sper că acest lucru va, vă va permite să ven, votați pozitiv uh, uh propunerea cu care va veni Comisia în următoarele două-trei săptămâni. Mulțumesc! Pentru a încheia această dezbatere, uh, dezbaterea este închisă și uh, votul va avea loc în luna februarie. Vă rog. Domnul Gerbrandi, vă mulțumesc, doamnă, vă mulțumesc, doamnă președinte. Am ascultat uh, ce a spus doamna comisar cu câteva angajamente pentru viitor, însă decizia uh, luată este o decizie luată de Consiliu și de Comisie, fără niciun angajament al Consiliului, uh, Uh, comisia, uh, angajamentul comisiei nu prea are mare valoare. Deci vă rog să transmiteți un mesaj Consiliului să uh, cereți un răspuns la propunerea comisiei astfel încât să avem un răspuns înscris de la Consiliul care nu este prezent astăzi în această seară. Da, domnule Gerbrandi. nu a fost uh, un punct de procedură, nu-i așa? Ci era vorba de o intervenție uh, de ordin politic. Următorul punct. Avem un uh, raport, rolul dialogului intercultural, al diversității culturale și educației în promovarea valorilor fundamentale ale Uniunii Europene. Dau cuvântul